aceste costuri rămân totuși inferioare uh, sumei de 133 de euro cât costă viza Ameri- pentru America și, uh, uh peste, și 105 euro viza, cât costă viza pentru 125 de euro cât costă viza pentru China. Deci, oricum este mai ieftină viza pentru Uniunea Europeană și am reușit să ajungem la un acord cu Consiliul privind niște puncte delicate în ceea ce privește legătura între țara de origine și acceptarea uh, Uh, vizelor uh, pentru returnarea persoanelor uh, care nu au autorizația de a rămâne pe teritoriul Uniunii Europene. În final, domnule președinte, dați-mi voie încă jumătate de minut să-i mulțumesc raportorului Juan Fernando López Aguilar pentru devotamentul de care a dat dovadă pe marginea acestui dosar și vreau să mulțumesc colegilor pentru calitatea schimburilor noastre, doamne Vergia, domnul Becker, cu care am avut o colaborare strânsă uh, și înflăcărată pe alocuri. Vreau să mulțumesc tuturor colaboratorilor și colaboratoarelor noastre pentru munca lor extraordinară. Imediat termin, domnule președinte. Am fost membru al Parlamentului European timp de 30 de ani. Aceasta este ultima mea intervenție și vreau să vă spun un singur lucru. Nu există niciun proiect politic uh, mai frumos decât uh, înfăptuirea visului european. Trăiască Europa! Mulțumim! Mulțumim! This uh, meeting of ours tends to be emotional. Această reuniune este una plină de emoții. Stați să vedeți ce o să spun eu în la acestei reuniuni minut și treizeci de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Mișcările de populație au fost, sunt acum mai importante ca uh, oricând. Un miliard de persoane deplas, se deplasează de la o țară la alta în fiecare an, mai ales uh, cei din nord. 500 de milioane de persoane în fiecare an vin spre Uniunea Europeană, domnule Depre. Sunt 250 de milioane de migranți, adică oameni care trăiesc uh, timp de mai mult uh, un an de zile pe teritoriu, 60 de milioane din ei s-au născut în Europa din motive diverse și variate, migrează. Acest uh, cod, în ciuda efortului raportorului, nu are echilibru între vizele turistice, garanțiile procedurale, migrație legală, migrația așa zisă ilegală, politicile europene europene, în ciuda realităților, în ciuda morților, se îndreaptă mai mult spre controlul frontierelor, lupta împotriva migrației așa zise ilegale și returnarea celor care nu au norocul să obțină o viză de ședere legală pentru că n-au fost născuți unde trebuie. Aceste migrații sunt totuși de 20 de ori mai, mare, de, mai mari decât cele așa numite ilegale. Realitatea e că refugiații sunt cei care le se închid ușile în nas. De aceea unul din marile mele regrete pentru aceste ultime două mandate ale mele e refuzul Consiliului și a statelor membre să creeze vize umanitare. Pentru că 80, 90% uh, de fapt din cei care Uniunea Europeană le-a acordat protecție internațională în cursul ultimelor trei ani au sosit în mod ilegal. Am putea să procedăm altfel, domnule președinte, încă 30 de secunde vă rog, că și e și ultima mea intervenție și vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în aceste două mandate. Colegilor mei, văd că sunt numeroși aici cu care am lucrat cu mare plăcere, nu contează din ce grup politic au făcut parte. Personalul grupurilor, colaboratorilor mele, mulțumesc tuturor funcționarilor plenare, invizibili sau invizibili, interpreților și tuturor celor care ne permit să călătorim în condiții bune, cei care sunt anonimi, dar care fac o treabă extraordinară. Mulțumesc tuturor! Voi continua să uh, urmăresc cu mare interes uh, lucrările Parlamentului European, pentru că nu este, așa cum cred concetățenii noștri din cauza unor discursuri, nu este un loc deloc inutil. E un loc unde eu am învățat foarte multe. Mulțumesc tuturor! Now let me tell you... Președintele, dați-mi voie să vă spun de ce v-am permis un timp suplimentar, dintr-un motiv foarte pragmatic, pentru că Astfel, toți colegii din uh, hemiciclu vor, vor avea răbdare și cu mine când voi spune același lucru. Mulțumesc. Doamna Valero, acum un minut. tar behöver, eller Mulțumesc. Uh, să vedem dacă și eu o să am nevoie de mai mult timp. În primul rând, codul vizelor. A fost primul dosar pe care l-am primit eu de la grupul meu politic, de la Verzi, uh, și ultima contribuție pe care o aduc în plenară în, acest, în această legislatură. La începutul mandatului nostru am început cu o propunere foarte bună din partea Comisiei. Propunerea dorea să faciliteze situația multor oameni care vor să vină în Europa, care să poată veni mai ușor, de, um, să aibă multiple intrări și așa mai departe. Dar, după cum știți, lucrurile s-au împotmolit în Consiliu. Consiliul nu a dorit să accepte propunerile noastre. De exemplu, vizele umanitare. Apoi, am primit noua propunere, o propunere complet diferită, nu semăna deloc cu prima propunere, uh, cu obiectivul de a facilita lucrurile. Um, e o propunere care se leagă mai mult de returnarea oamenilor și cred că raportorul a făcut o treabă excelentă pentru a recupera, recupera cât mai mult posibil din poziția Parlamentului și asta în ciuda faptului că uh, a fost foarte greu și nu am reușit să obținem tot ce ne-am dorit. De aceea, pentru noi, verzii, mă tem, trebuie să vă spun că nu vom putea să votăm pentru acest raport, chiar dacă recunoaștem că conține foarte multe elemente pozitive. Apoi, în ceea ce privește uh, taxele de vize, acestea vor crește. Va fi foarte greu pentru familiile care vor vrea să vină în Europa din țări mai puțin bogate. Uh, Uh, le va fi foarte greu să vină cu aceste taxe. Nu mă interesează cât costă în America sau în China sau altundeva. Va fi greu pentru acești oameni să vină la noi și eu nu pot să susțin acest lucru. De asemenea, da, domnule președinte, văd că gesticulați, o să închei. Vreau să mulțumesc tuturor pentru colaborarea excelentă și toate cele bune tuturor. Mrs. Uh, Valero, uh, um, Mr. Aker, one minute. Domnule Aker, un minut Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Definiția unui stat este o entitate politică care are control monopol, uh, are monopol asupra unui teritoriu mărginit de granițe. granițe. Iar uh, acest subiect al vizelor este iarăși un exemplu Uniunea Europeană care încearcă să se considere stat. Asta s-a întâmplat și cu tratatul de la Lisabona și în ceea ce privește afacerile externe. Și Uh, și asta acum cu vizele face același lucru. Dar nu este un stat. Centralizarea este o soluție unică, universală, fără subsidiaritate. Iar uh, experiența UE în ceea ce este gestionarea frontierelor ar trebui să ne dea de gândit. Ce uh, ia Europa nu prea mai dă înapoi niciodată și noi ne luptăm tocmai ca să primim înapoi ce ni s-a luat. Iar vizele sunt competențele statelor membre, nu ale Uniunii Europene. Iar încercarea de a, a obliga țări terțe de a primi înapoi uh, migranți legali uh, și uh, taxe exorbitante, toate acestea ne, amintim, ne amintesc ce a făcut Uniunea Europeană la începutul crizei refugiaților. Uniunea Europeană încearcă să iasă din uh, uh, problema, să, să rezolve problema pe care și-a făcut-o singură. Mulțumesc, domnule Breton. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Modificarea codului european al vizelor care ne este propusă astăzi este oficial destinată, citez, să faciliteze călătoriile cetățenilor țărilor terțe spre Uniunea Europeană. Deci e un nou instrument al imigrației căruia mă opun cu fermitate. Obținerea vizelor de scurtă ședere e facilitată în mod imprudent. Astfel, uh, străinii vor putea să ceară la frontiere, ceea ce va însemna mai multe riscuri de eroare și de abuzuri. Textul pe de altă parte, rezistă unei idei rezonabile, refuzul de a elibera vize pentru cetățenii statelor care refuz să, să-și repatrieze clandestinii. Ar fi totuși o măsură de bun simț care ar permite protejarea Europei. Sigur, principiul acestei măsuri ofici, uh, este pus în aplicare oficial, dar condițiile de realizare sunt atât de complexe încât va fi uh, golit de orice uh, concretețe. Textul în prima sa variantă, își dorea să creeze o, un nou tip de imigrație legală cu vize umanitare europene. Cu atât mai șocant cu cât asta cu siguranță n-ar fi provocat scăderea numărului migranților ilegali, ăsta fiind obiectivul afișat. Din fericire, ideea aceasta delirantă a fost abandonată uh, ne aflăm în fața unui val migratoriu de mare amploare legat de explozia demografică din Africa și nu e pentru că vom uh, primi câteva sute de mii de migranți uh, legali că nu vor veni milioane de migranți ilegali. Sistemul Schengen a eșuat și trebuie înlocuit cu o protecție mult mai eficientă a frontierelor naționale și a frontierelor externe ale Uniunii. Sunt uh, foarte bucuros că ultima mea intervenție în această legislatură îmi dă ocazia să reamintesc acest lucru în hemiciclu. Ultima dezbatere la care particip astăzi nu se referă la ceva accesoriu, ci la un lucru esențial. E vorba de viitorul civilizației europene. Acesta este în joc. Mulțumim. Um, domnul Diaz de Mera, un minut și 30 de secunde Domnule președinte, domnule comisar, uh, vreau să-l felicit pe Juan Fernando, fiindcă un sistem comun de vize, un regim comun de vize este foarte important la nivelul securității și prevenirii imigrației ilegale și uh, foarte importantă în ceea ce privește buna funcționare a multor sectoare economice importante, printre care și turismul. Turismul este foarte important pentru multe regiuni europene. Doar în 2017, 14 milioane de vize Schengen au fost eliberate pentru șederi scurte. E nevoie de proceduri mai flexibile, cum ar fi uh, procedurile electronice, cu șase luni înainte de și posibilitatea de a avea vize cu mai multe intrări care să dureze mai mult uh, și uh, e nevoie de o mai bună securitate și cooperare în ceea ce privește readmisiile. Acestea sunt uh, elemente pozitive ale politicii de vize. Iar aceste schimbări vor îmbunătăți turismul și mediul de afaceri și vor consolida securitatea și vor reduce uh, riscul de exploatare, de abuz asupra sistemului. Nu se, nu, și politica comună a vizelor trebuie să țină cont uh, de, de exigențele din SIS și din VIS pentru a se putea aplica cerințele de interoperabilitate a sistemelor. Domnule președinte, și eu plec uh, din Parlamentul European după 35 de ani de carieră publică, în domeniul public. Vreau să, să rezum uh, această carieră în două cuvinte. Mulțumesc mult și încă o dată vă mulțumesc din inimă seems a debate between the have been. Uh, e o dezbatere a celor care pleacă. Vă mulțumesc. Claude, două minute. President, thank you very much for your Domnule președinte, mulțumesc foarte mult uh, modul înțelegător în care uh, conduceți această ședință. Nu e vorba doar de uh, codul de vize, ci și de uh, faptul că mulți colegi și-au rămas bune. Vreau să spun uh, să mulțumesc raportorului pentru acest uh, acord ambițios pentru a moderniza și simplifica procedura de obținere a vizei pe termen scurt, despre care au vorbit mulți colegi. Și de asemenea vreau să fac și eu ce au făcut alți colegi, cu permisiunea dumneavoastră. Este ultimul meu discurs în calitate de președinte al Comisiei pentru Afaceri uh, um, civile, libe și am promis că nu o să fac acest lucru, dar vreau să le spun colegilor de la libe, după ce l-am auzit pe domnul Diaz de Mera, Vreau să spun un lucru și anume, dacă citești lista de vot, veți vedea foarte multe rapoarte de la comisia noastră. Și colegii care sunt aici sunt experți în Schengen, uh, vize, frontiere, Dublin, doamna Wikström, care scrie de zor uh, pachetul uh, pentru azil și multe dintre rapoartele noastre, trebuie să-i mulțumim domnului comisar Avramopoulos, uh, Um, veți vedea că foarte multe rapoarte ale noastre uh, sunt uh, cu voturi în bloc. Suntem cea mai prolifică comisie a Parlamentului European în momentul de față, dar avem cele mai, printre cele mai grele dosare în acest uh, climat politic foarte dificil. Și vreau să mulțumesc din suflet tuturor colegilor din Comisia Libe cu care am avut privilegiul să colaborez uh, care au produs legislație de înaltă calitate și marea mea speranță este ca în următorul mandat această legislație să fie dezghețată ca statele membre să înțeleagă ce se produce, calitatea legislației produse în Parlamentul European, viziunea cu care se produce această legislație, să înțeleagă că Parlamentul European nu e făcut doar ca să ștampileze uh, niște acte, ci e uh, un organism unde sunt oameni cu viziune, cu pasiune, cu competență, cu care a fost un privilegiu să colaborez și nu o să uit niciodată această experiență. Mulțumesc, domnule președinte. Mr. Jurek, uh, one minute. Domnul Jurek, un minut If, if you don't leave, if you leave, you have some extra. <laughs> No, no, you, you speak, sorry. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Ja... Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Am fost în Parlamentul European timp de 5 ani, am fost în slujba țării mele, am fost în slujba cooperării națiunilor europene. Și cred că e simbolic că, iată, aici, pe final, vorbim despre frontierele noastre, eh, despre granițe, care reprezintă esența statelor. Sigur că nu pot fi uh, eludate, însă când e vorba de controle la frontiere, când te gândești la exercitarea suveranității unui stat, până la urmă, a, acesta trebuie să fie sigur apanajul statelor membre. Uh, ne-am uh, muncit la acest cod al vizelor și există acolo noțiuni și concepte mm, sub umbrela cărora se încearcă strecurarea migra- migranților legal și ilegal, dar uh, să știți că nu puteți afirma că domnește statul de drept atunci când uh, vorbești despre acțiuni ilegale. Europa va exista atâta timp cât există statele sale și doar dacă protejăm uh, frontierele naționale vom proteja frontierele europei. Mulțumesc. From, who already said goodbye. Jag vill också tacka för arbetet med den. Mulțumesc foarte mult uh, domnului raportor uh, pentru munca depusă pe marginea acestui dosar și îi mulțumesc pentru angajamentul de care s-a dat dovadă vreau să sprijin, vreau să spun că sprijin uh, amendamentele uh, de compromis, uh, mai ales în ceea ce privește taxele de viză și perioada prelungită pentru vizele cu intrări, cu intrări multiple. Aceste schimbări ne vor permite să gestionăm situația mai bine, să monitorizăm riscurile la adresa securității. Și vreau să vă spun, dragi colegi, că acesta este ultimul meu discurs în plenară și vreau să mă folosesc de această ocazie pentru a mulțumi tuturor, de la mic la mare, pentru toate rezultatele pe care le-am obținut în ultimii 10 ani și pentru tot ce am făcut în slujba democrației europene. Vreau să subliniez acest lucru. Unde se uh, politica poate se oprește la un moment dat, dar rămâne prietenia. Vreau să vă urez tuturor mult succes pe viitor, fie că veți rămâne în Parlamentul European, sau veți începe o nouă călătorie în viață. Vă mulțumesc. Mrs. Anderson, one minute. Doamna Anderson, un minut. Unfortunately, this proposal is another... Domnule președinte, din nefericire, propunerea asta e un nou atac asupra drepturilor migranților și persoanelor vulnerabile mulți din așa numiții progresiști au cedat sub presiunea extremei drepte pentru a pedepsi uh, persoane vulnerabile, uh, pentru a pune gardul de sârmă ghimpată și a ține oamenii afară din fortăreața, fortăreața Europa. Iată, uh, totuși uh, sunt uh, cetățeni bogați din țările terțe care cumpără așa numitele vizele de aur, dar refugiații sunt ținuți la frontieră și nici nu au acces la vize umanitare. Încă și mai rău, se face o, o, o târguială cu țări terțe, a căror obiect este refugi, chiar persoana refugiaților, ca și când ei nu sunt oameni, ci niște produse nedorite. Iată cum se exportă obligațiile umanitare ale UE Uh, și, deși noi trebuie să ajutăm pe toți cei mai vulnerabili, indiferent de statut economic, de naționalitate, pentru că nicio ființă umană nu este ilegală. Uh, domnul Corao, un minut. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Industria turismului e foarte importantă pentru dezvoltarea economică a Uniunii Europene. În 2018, mai mult de 700 de miliarde de euro a câștigat Europa din turism. Milioane de uh, firme sunt active în, do- în domeniul turismului. Uh, turiștii în 2018, iată, au adus 3,9% uh, în plus pentru PIB-ul Uniunii Europene, reprezentând 5,1% din uh, total uh, uh, obținut cifre care vorbesc singure, uh, industria turismului este în creștere, dar sigur trebuie să facilităm uh, intrarea legală a, a oamenilor în Europa. Uh, codul vizelor este o îmbunătățire, se îmbunătățesc termenele, se adaptează lucrurile la noile tehnologii. Această nouă reformă poate va însemna și o mai bună cooperare cu țările terțe pentru repatrierea cetățenilor acestora care se găsesc ilegal în Europa. Politica vizelor e o pârghie importantă pe care are la dispoziție Uniunea, care trebuie utilizată pentru a stimula țările terțe să coopereze în domeniul repatrierii. Mulțumesc. Noi, domnul Coelho, un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Revizuirea codului vizelor este încă un element uh, Um, al revizuirii vizelor uh, și astfel uh, se înlesnește și se promovează turismul care este crucial pentru Uniunea Europeană și pentru Portugalia și se consolidează siguranța prin acordurile de readmisie. Vom reduce birocrația asociată vizelor turistice, vom, uh, um, vom scurta termenele astfel încât obținerea vizelor uh, pentru turiști și călătorii frecvenți va fi ușurată. Iar pentru regiunile ultraperiferice, aceasta este foarte important. Se armonizează regulile pentru intrări multiple și se înlesnește viața călătorilor care vin în Europa. Se consolidează în același timp și siguranța prin noul sistem de vize al Uniunii Europene, unde am fost raportor. Vom avea mai multe informații și uh, vom face pași către siguranță prin intermediul vizelor. Și încă o dată se leagă politica vizelor cu politica de readmisie și uh, sunt, vor fi răsplătite statele mai cooperante. Sunt sigur că aceasta este o măsură concretă necesară pentru o Europa mai prosperă și mai sigură. Iată de ce vreau să-l felicit pe domnul Lopez uh, Aguilar, pe colegul Moraes și pe toți colegii de la Comisia Libe. Vă mulțumesc! Doamna Chienghe, un minut și 30 de secunde Mulțumesc, domnule președinte. permiteți-mi o secundă să vorbesc uh, despre comisia în care am lucrat. E ultima mea intervenție în calitate de membru a Comisiei Limbe în legislatura asta. Am realizat multe în această legislatură, am contribuit la a crea un sistem european comun de azil, uh, echitabil, solidar. Am uh, muncit în echipă, ne-am uh, eliminat un când am putut divergențele, am încercat să ne bazăm pe valorile noastre. Eu voi continua în încercarea mea uh, de a realiza o societate dreaptă și sper ca votul cetățenilor europeni să-mi permită să continui această muncă. Nu avem multe de făcut. După patru ani de negocieri intense, putem spune cu mândrie chiar că Uniunea Europeană are acum o politică comună în materie de vize. Și doresc să mulțumesc comisiei în care am muncit, Comisia Libe a Parlamentului European. E o politică ce face parte integrantă din crearea unui spațiu fără frontiere interne și care rămâne un instrument esențial pentru a facilita deplasările din motive economice uh, sau din motive recreative, uh, o politică ce generează creștere și care trebuie să fie coerentă cu alte politici europene, de exemplu relații externe, schimburi comerciale, educație, cultură, turism. Am simplificat procedurile, am scăzut costurile, am identificat uh, precis statul membru competent uh, de a examina o anumită cerere de acordare a vizei, mai ales când uh, solicitantul vrea să se deplaseze în mai multe state membre. Dați-mi voie, domnule președinte, încă câteva secunde. Uh, am prevăzut posibilitatea de a putea să se facă cererea online și uh, există semnătura electronică prevăzută. Am salvgardat posibilitatea de recurs pentru solicitanți ce, pentru cei care le-a fost refuzat viza. Au fost patru ani de negocieri îndelungate, dar care au permis realizarea acestei reforme în într-un cadru juridic care garantează respectarea drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Colegi, colegi. Mulțumesc, dragi colegi, spune președintele. Motivul din care încă ne-ați găsit, cei care ați intrat acum în sală, încă ne-ați găsit încă în plină dezbatere, e că pentru mulți din colegii noștri asta e ultima sesiune plenară și au fost exprimate aici gânduri uh, personale și vă rog să fiți indulgenți cu uh, noi. Acum avem procedura intervențiilor spontane, avem patru colegi care vor să ia cuvântul și apoi voi ruga pe domnul comisar Caniete și pe domnul raportor Aguilar să încheie dezbaterea. Deci, patru uh, colegi care vor vorbi la intervențiile spontane și încă două discursuri. Mulțumesc! Așadar, doamna Șoidrova, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, înțeleg în totalitate faptul că mai avem doar o zi din mandatul nostru și nu ne putem concentra ca de obicei. Însă, vorbim despre codul vizelor, un subiect care este important pentru fiecare cetățean european. Eu susțin acest nou cod al vizelor. Cred că avem un compromis rezonabil și în termen de simplificare a procedurilor pentru cei care călătoresc în mod legal, și cei care sunt înregistrați în sistem, care nu vor mai fi, uh, nu vor mai trebui să fie prezenți atunci când își depun cererea. De asemenea, faptul că vor exista vize cu intrări multiple, valabile pe termen uh, lung, uh, îmbunătățește situația. Pe de altă parte, consolidăm securitatea, un lucru foarte important, date fiind presiunile migrației și acolo normele au devenit mai stricte crește taxa uh, pentru vize și există un uh, set de măsuri pentru returnări pe care îl susțin. Συζητούμε τον κώδικα θεωρήσεων που είναι Mulțumesc. Sigur, uh, acordarea unei vize este o procedură foarte importantă pentru că prin această procedură se decide cine poate să intre în Uniunea Europeană. Însă, în același timp, domnule președinte, avem în continuare o situație de carantină pentru cei care călătoresc cu avionul de la Atena către Bruxelles. cu verificări ilegale de pașaport la aeroportul din Bruxelles, deși acest lucru este interzis și eu am depus în mod repetat plângeri în acest parlament, am cerut explicații din partea comisiei, dar n-am primit niciun răspuns. Acum câteva zile s-a întâmplat din nou exact același lucru. Deci dacă vrem într-adevăr să facem ordine în acest sistem al trecerii frontierelor și intrării în Uniunea Europeană, acest lucru e important. Însă, să reintroducem controlele la frontieră ilegale în Belgia, Austria, alte țări pentru cei care călătoresc din Grecia e absolut inacceptabil. Thank you, sir. Um... Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Um, pare rău că după această atmosferă lacrimogenă și de mulțumiri, pare rău că sunt eu cel care sparg bășica acestei uh, armonii, bucurii și bucurii. Vizele sunt uh, competențele, sunt competența statelor membre și nu a unui suprastat. Uh. Iată încă un exemplu de prea multă centralizare, ceea ce uh, ceea ce reprezintă o, are efecte negative asupra statelor membre. Suntem, fiecare stat e diferit, nu am vrea să fim cu toții la fel. Deci vă urez toate cele bune celor care nu mai întoarceți în Parlamentul European. V-ați uh, dedicat o mare parte a vieții acestui proiect, a un proiect nechipzuit și asta este una dintre cele mai proaste idei pe care le-am auzit eu aici. Well, what shall we do? We live only once. Ce să facem? Odată trăim. Miss, miss, Mrs. Tomasic. Doamna Tomasic. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai importantă prevedere nouă din această legislație este că există un cuvânt uh, și o influență asta asupra readmisiei. Deci e bine că există un mecanism care va permite Uniunii Europene să-și uh, utilizeze politicile de viză ca să stimuleze țările terțe să coopereze în ce privește readmiterea. În sfârșit, Comisia a susținut cont de faptul că politicile de acordare a vizelor înseamnă un efect de pârghie asupra țărilor terțe în ce privește readmiterea migranților legal, leg, eh, legal. E un pas mic, dar e un, caz pe, un pas pe calea cea bună. Sper că noul Parlament și noua Comisie Europeană vor eh, ajusta uh, politicile noastre noilor realități politice. Uh, Dragi colegi, spune președintele, acum uh, voi ruga pe domnul comisar Caniete să ia cuvântul. Haideți să-i dăm ascultare. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte importantă. Noul regulament va moderniza politica comună în domeniul vizelor, astfel încât să se păstreze securitatea Um, facilitându-se în același timp trecerea frontierelor. Va, se va asigura un tratament egal al tuturor solicitanților și va promova uh, mobilitatea în scopuri turistice și de afaceri. Va asigura, deci, un tratament egal al tuturor solicitanților de viză, contribuind astfel la creșterea economiei europene, la contactele între oameni și la schimburile culturale. Dar dincolo de aceasta, noile norme ne vor permite să detectăm mult mai ușor amenințările și ne vor oferi un cadru de cooperare mult mai puternic cu țările non-europene atunci când e vorba de returnarea și readmisia migranților neregulamentari. Sper cu tărie că veți susține compromisul la care s-a ajuns în votul care urmează. Vreau să vă asigur, din partea noastră, Comisia își va juca rolul în punerea în aplicare a acestor noi dispoziții. Vă mulțumesc, domnule președinte. Caniete. Mulțumim, domnule comisar Caniete. Acum, colegul nostru, domnul Lopez Aguilar, are cuvântul. Col tonul constructiv. Mulțumesc foarte mult. Mă bucură tonul constructiv al majorității eh, intervențiilor Eh, ceea ce anunță un vot favorabil. Sunt conștient că acest instrument, această nouă lege europeană va da un răspuns eh, acelor 70, 80, 90 de milioane de persoane care uh, vizitează în mod legal Uniunea Europeană anual, care vin din uh, peste 150 de țări. E clar că um, activitatea noastră aici nu, nu se oprește aici, bineînțeles, și mai sunt lucruri restante, printre care a oferi un răspuns solicitării umanitare persoanelor care fug din calea persecuției și care sunt disperate și care încearcă să intre în Uniunea Europeană și nu o pot face legal. Iată de ce își riscă viața Uh, lăsându-se pe mâna traficanților de persoane. Acesta este obiectivul vizelor umanitare care s-a bucurat de un vot favorabil în uh, Parlamentul European cu majoritate calificată și Comisia trebuie să facă ceva. Și suntem foarte atenți în Parlamentul European uh, în următorul mandat, următorul mandat al Comisiei și așteptăm un răspuns de la Comisie acestei uh, solicitări de a avea o cale legală de a ajunge în Uniunea Europeană, aceste persoane disperate care fug din calea persecuției și care se expun uh, riscului traficanților de persoane pentru că nu au o cale legală de a intra în Uniunea Europeană uh, fără să își pierdă viața și sau viața familiilor lor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au contribuit în mod pozitiv în această dezbatere. Vă mulțumesc. Colegi. Mulțumesc dragi colegi, vă mulțumesc că sunteți prezenți în număr mare. Pentru am ascultat pe mine cum vă mulțumesc și vă urez toate cele bune, pentru că este ultima mea apariție în funcție oficială aici. Vă mulțumesc și vă urez toate cele bune. Președinte, vous deci în ordine, domnul Lamberts doresc să ia cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Îmi face plăcere să vă văd prezidând ultima ședință de voturi a Parlamentului European uh, din legislatura asta. Nu, nu, a, mai sunt și voturile de mâine. Voi fi și mâine aici, spune domnul Lambert. Fiți uh, convinși. Dar nu, nu, nu vreau să chiulesc uh, de la o, o ședință de voturi. Nu, vă rog să mă scuzați. Cred că doar atunci când a fost operat am lipsit. Deci vă rog să-mi permite, doamnă președinte, să vă adresez domnului Caniete ca reprezentant al Comisiei. Acum mai multe luni de zile, Parlamentul nostru a tras un semnal uh, al alarmă la adres, la, de alarmă la adresa Comisiei Gardiană a Tratatelor. Era o situație de potențial conflict de interese în legătură cu un prim-ministru în exercițiu din Uniunea Europeană. E vorba de prim-ministru din Cehia. Luni, luni asta, comisarul Oettinger uh, a vorbit în fața Comisiei de Control Bugetar și ne-a spus că Într-adevăr, se pare că există în continuare situații de conflict de interese, dacă încă trebuie să mai obținem informații, că nu e sigur, că trebuie să continuăm munca. Noi constatăm azi că autoritățile uh, polițienești din Cehia au uh, spus uh, explicit că personal primul ministru ceh prezintă acest caz de conflict de interese și Comisia Europeană încă nu mai face nimic. Încă nu face nimic. Domnule Caniete, Comisia Europeană oare are motive politice să-și tot amâne munca de investigații pe care i-am cerut-o noi în virtutea rolului său de gardian al tratatelor? Noi considerăm că atunci când sentimentul anti-european tot crește pentru că sunt bănuieli că reprezentanții politici se îmbogățesc ilegal, atunci e datoria Comisiei Europene să uh, risipească orice fel de bănuială și așa nu stau lucrurile astăzi. Îmi pare rău. Mulțumesc, domnule Lamberts. Da, și eu, și mi-e face plăcere să vă ascult. Sper că vom mai putea să vedem ascultare și pe viitor. Acum, domnul Vioti, vă rog. On écoute, monsieur Viotti, mes chers. Vă rog, domnule Viotti, aveți cuvântul. Doamna președinte, intervin pentru că cred că e incredibil că de aici, din uh, plenară, nu se spune nimic despre ce se întâmplă în Libia, nu despre război, că Libia e o țară război, dar ceea ce se întâmplă în legătură cu aproximativ 200.000 de refugiați care sunt lăsați de Europa acolo. E, sunt lăsați să moară în taberele astea de con- lagările de concentrare, pur și simplu uh, sub bombele unui război civil. Noi lăsăm, nu facem nimic. Cer, hai să cerem să se redeschidă uh, rutele pentru ONG-uri, să se sal salveze viețile astea omenești. Șefii de stat și de guvern trebuie să-i aducă în Europa. Să, să, e vorba de refugiați, femei, copii, uh, sunt în stare de război. Parlamentul nostru trebuie să facă asta. Asta e rolul nostru. Merci, monsieur. Președinte, mulțumesc, domnule Vioti. Dragi colegi, haideți să ne calmăm. Domnul Freund, acum. Merci, madame. Uh, I need one minute Mulțumesc, doamne. Am nevoie de un minut, dar nu veți regreta. E o provocare și pentru interpreți. Nu știu, am căutat, n-am găsit alineatul uh, exact uh, E vorba de o poezie pe care o spune vorbitorul. Eh, am făcut treabă bună, deși n-am terminat tot și vreau să vă mulțumesc, nu doar eh, prietenilor, fie că sunt eh, doamne, fie că sunt domn, și celor care lucrează aici chiar și la bar, care ne servesc câte o bere, cei care distribuie lista de vot, până și la garaj sunt cei care uh, nu știu, conduc mașinile lui Faraj, lui Valero, lui Dante, uh, <laughs> unii care spun, sau domnul Dante care spune, avanti, uh, haideți, mergeți mai repede. Toată lumea atât de politicoasă cu noi, uh, ne vom aduce aminte întotdeauna de ei. Și, și celor care traduc uh, discursurile astea care vor fi bune, vor fi proaste, care au de furcă acum cu discursul acesta, uh, da, se va termina în curând, deci danke, thank you, merci, mulțumesc. Merci, monsieur Freund. Je Președinte, mulțumesc, domnule Froy. Nu știu dacă am apreciat rimele, dar au fost niște mulțumiri foarte simpatice. Haideți să trecem la vot, dragi colegi. E vorba de raportul... Da, întrerupere din sală. Doamnă Miranda, e vorba de regulament? Oui, oui, oui, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Vous énervez pas. Allez-y, madame. Vă rog, doamnă. Avec un micro, Mulțumesc, doamnă președinte. Acum, la final de mandat, vreau să citez articolul 7. Este vorba despre situația unor foști deputați de la grupul verzilor, care sunt de peste două săptămâni în închisoare. Ei sunt Ra- Raul Romeva I. Rueda și domnul Junqueras. Este în candidat uh, la Comisia Europeană a Alianței Europei Libere. Mulțumesc! Domnul, uh, domnul Culoglu, în final, și vreau să fiți foarte succint. Mulțumesc, doamnă președinte. Vroiam să vă cer ajutorul dumneavoastră și colegilor. Am fost membru al unei delegații oficiale de două ori. De delegație oficială în SUA. Și mi s-a refuzat viza. Nu mi, a nu mi s-a dat voie să intru în uh, SUA. Stați puțin, stați puțin. Eu nu sunt, nu era nicio legătură cu terorismul, nu am nicio legătură cu terorismul, ci sunt uh, jurnalist uh, uh, și cineast. Știu că sunteți cu Trump. Doamna președinte, îl întrerupe domnul Culoglu și îl roagă să termine. I-am trimis o scrisoare președintelui Taianei, Taiani și nu m-a ajutat nimeni, astfel că vă rog pe voi să mă ajutați, pe voi colegii mei democratici. Dar nu pe voi, nu extrema dreaptă, nu am nevoie de ajutorul vostru, doamnă președinte, îl întreb pe, pe, pe vorbit. Nous passons au vote avec euh, le premier rapport de... Președinte, trecem la vot. E vorba de primul raport al domnului Sayer. E vot unic, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Le vot est clos. Votul s-a închis și se adoptă, uh, deci uh, am încheiat uh, prima lectură a Parlamentului cu ocazia asta. Acum al doilea raport al domnului Sayer. vot cu apel nominal la amendamentul 585. Votul s-a deschis. Le vote clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum amendamentul 586. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 587. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Și de-a treilea raport al domnului Sayer, vot unic, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Le vot clou. clos. Votul s-a închis. Se adoptă. Asta se încheie prima lectură a Parlamentului. Acum trecem la raportul domnului Artui. Cred că dorește să ia cuvântul. Vă rog, domnule Artui, dar rapid, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. E ultima mea intervenție în uh, sesiunea plenară. Raportul pe care vi-l, susțin, vi-l uh, înaintez spre aprobare e vorba de o reglementare care prevede măsuri de urgență pentru a proteja bugetul Uniunii Europene în caz de Brexit fără acord. Aici măsurăm măsur, ă, cât ă, de mult bugetul nostru, deși e modest, 1% din PIB-ul european, deci bugetul nostru, ă, deși este modest, iată cât depinde de contribuțiile naționale. În, înainte de a pleca din Parlament, vreau să vă împărtășesc idealul meu, dar și o temere și și o convingere de asemenea. Idealul meu ar fi ca bugetul Uniunii Europene să fie cel al unei puteri mondiale. Teama e că uh, statele membre nu prea sunt dispuse să își sporească contribuțiile și convingerea ar fi că sporirea bugetului Uniunii Europene va trebui să corespundă Uh, unor cote uh, prelevate din bugetele naționale, deci transferuri de credite de la bugetele naționale spre bugetul european. Deci dorința mea ar fi ca în următorul mandat să se poată identifica bunurile, bunul comun european, acțiuni publice, care mm, sub efectul globalizării, statele membre, ele însele pe plan național nu și le mai pot asuma pentru a ne asigura viitorul și să ne protejeze. Dragi colegi, salut angajamentul de care dați dovadă și munca dumneavoastră formidabilă și vreau să salut mai ales uh, pe cei din Comisia de Bugete, pe ei cunosc cel mai bine și dacă Uniunea rămâne o luptă de zi cu zi, uh, visul meu european uh, pe care îl aveam când am ajuns aici, datorită dumneavoastră, a rămas neatins, ba mai mult este încă și mai convins visul meu despre Europa și vă sunt recunoscător pentru asta și vă urez succes, trăiască Europa, trăiască statele sale membre. Președinte, trecem la votul raportului Artui. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum raportul domnului Eller. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum raportul doamnei Hübner. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum trecem la obiecțiunea în temeiul articolului 105 alineatul 3, eh, regulamentul de procedură, implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative, rezoluție, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, vom verifica, nu, hai să nu ne enervăm, deci verificăm prin vot electronic, votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis și se respinge. Nous passons au vote sur le rapport de Madame Metsola. Uh, acum votăm raportul Metzola, uh, respingerea propriei comisii. Vot cu nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Iar acum votăm amendamentul 512, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum amendamentul 513, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Deci uh, se încheie prima lectură a Parlamentului European. Acum trecem la votarea raportului uh, Lopez Aguilar. Dacă am înțeles eu bine, ar dori să ia cuvântul. Vă rog. Doamnă președinte, um, mulțumesc, dragi colegi. Doar un minut. Este votul final uh, a unei legislații foarte importante în Uniunea Europeană a Uniunii Europene, codul vizelor. Și uh, se obișnuiește ca cu astfel de ocazie să se poată lua cuvântul în plenară, în fața tuturor membrilor, pentru exprimarea recunoștinței. Recunoștință și mulțumiri pentru cooperarea de-a lungul anilor, fiindcă a trecut mult timp, patru ani de muncă asiduă. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și Comisiei Libe, care a dus lucrurile înainte sub uh, conducerea lui Claude Moraes. Da, dar fiindcă este și uh, ultima plenară din acest mandat, se obișnuiește să se exprime, să ne putem exprima public, să spunem ce onoare a fost să putem uh, sluji cetățenii europeni în această instituție, singura instituție aleasă democratic în arhitectura europeană și profit de această ocazie pentru a ura tuturor toate cele bune. Toate cele bune vă urez din inimă și vreau să vă spun public că a fost o onoare să lucrez cu voi toți în ultimii cinci ani. Vă mulțumesc tuturor, dragi colegi, vă mulțumesc. Și Lopez Aguilar. Președinte, mulțumim domnule Aguilar. E vorba de vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă și se încheie astfel prima lectură a Parlamentului. Trecem la raportul lui Serau Santos. Tot vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Amendamentul 82. Votul s-a închis și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Trecem la raportul Radev. Vot cu apel nominal, amendamentul 73, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Prima lectură a Parlamentului se încheie. Acum trecem la raportul REDA. Amendamentul 189D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190D. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vot cu apel nominal. Uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă și prima lectură a Parlamentului s-a încheiat. Bun, trecem acum la raportul Virkunen, Marinescu și Telicca? amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e foarte clar, vom verifica. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, votul privitor la propunerea comisiei, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat și acum raportul Dalton. Mai întâi avem amendamente, sunt multe amendamente ale comisiei responsabile, vot în bloc, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal la 31, votul s-a deschis. Vrei să verificăm la, verificăm la 19, bine, haide să verificăm. Deci 19, verificăm, votul s-a deschis. 19. Votul s-a închis și se adoptă. Bun. Vot pe apel nominal la 31. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. A, votul apel nominal la 35. Votul s-a deschis. vot Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm, la, votăm 37. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vot cu apel nominal la 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Acum 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Votul s-a deschis la 59. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 60. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel la 63, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 67, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum 82, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 87. Acum cine este pentru, împotrivă, abțineri? Verificăm. S-a deschis votul electronic. Verificăm 87. Votul s-a închis și se adoptă. Acum 89. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri? se adoptă. 90, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 105, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 114, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 115, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 119, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot pe nominal 163, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Acum trecem la 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum? Da, intervenție din sală. Nu, pot, se verifică 66. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votăm 160 și nu, votul, 160, mă scuzați, votul cu apel nominal, votul s-a deschis. Intervenție fără microfon din sală. Președinta, 66 l-am supus la vot, deci trecem la 160. Votăm acum 160. Vot pe apel nominal. Votul s-a deschis, rămâne deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la 157. Votul s-a deschis. 157. Votul s-a închis. și se respinge. Votăm 164. Acum votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 69. Acum cine este pentru? Potriva. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis la uh, 81. Votul s-a închis. Se adoptă. Următorul e uh, 83D, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Deci trecem la 85, uh, care sus în caduce, 85, cine este pentru? Împotriva, abțineri, uh, nu e clar, deci vom verifica la 85. Votul s-a închis, se adoptă. Hai, vă rog să ridicați mâna ca să vă văd. Bun, trecem la uh, 86D. Deci cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Pare rău, dar nu ridicați mâinile. Deci vom verifica prin vot electronic. 86 de. Votul s-a deschis. Le vot e clos. Votul s-a închis și se adoptă. Iar acum trecem la 88. Celelalte sunt caduce. Deci 88. Cine este pentru? împotriva, abținere. se adoptă. Trecem la 165 vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Trecem la 141. Cine este pentru? Împotriva. Abținere Se adoptă. Vot cu apel nominal la 161. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Deci se respinge. Votăm acum 162, votul s-a deschis, e vot cu apel nominal. Votul s-a închis. Se adoptă. Iar acum vot cu apel nominal la 158. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Votăm acum 16. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Bun. Și 156 e cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Acum 18D. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Mm, verificăm, vom verifica. Deci 18D, votul uh, electronic s-a deschis. Votul s-a închis se adoptă. Trecem la 159, votul pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Deci votăm acum 34, cine este pentru, 34, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal, uh, propunerea comisiei. Votul s-a deschis. Le vote clos. Votul s-a închis. Vă rog să nu vă retrageți cartela de vot și se adoptă. Prima lectură a Parlamentului s-a încheiat și de asemenea s-a încheiat